Doamna președinte. Mesdames et messieurs, bonjour. La séance... Doamnelor și domnilor, bună ziua. Deschidem ședința de astăzi. Aș dori să fac în primul rând câteva anunțuri. Primul dintre ele, foarte important din punctul meu de vedere, uh, doamna Caroline Lucas, uh, prin scris ne-a informat în legătură cu man, uh, finalul mandatului la Parlamentul European, a devenit deputat britanic, în conformitate cu articolul 7 alineatul 2 al actului cu privire la alegerea deputaților Parlamentului European prin sufragiu direct și în conformitate cu articolul 4, aliniatul 4, aliniatul 2 din regulament, constată uh, faptul că sediul, uh, locul său este vacant începând cu data din 18 mai 2010. Tot începând cu data de 12 mai 2010, domnul Macmillan Scott face parte din grupul ALDE. Iată anunțurile pe care doream să le fac la începutul acestei ședințe. Conform ordinii de zi, trecem la dezbaterea comună cu privire la bugetul Parlamentului. Începem cu raportul Vladimir Manca cu privire la bugetul rectificativ 1-2010, secțiunea 1 Parlamentul și apoi uh, Raportul Trupel, estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea 1, Parlamentul. Aș dori în primul rând să dau cuvântul domnului raportor Vladimir Manca pentru 4 minute. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, foarte multe proceduri sunt astăzi mai transparente și mai directe decât înainte. Competențele sunt mai clar definite. Parlamentul European are mai multe competențe acum și Uniunea Europeană și-a îmbunătățit și rolul activ către interior și către exterior. Este pentru prima dată, de fapt, că cetățenii din mai multe țări au posibilitatea să influențeze evenimente supranaționale. Fiind că Europa este diversă, trebuie să îi ajutăm și pe cei care au mai puține posibilități de acțiune să folosească toate mijloacele democratice care le stau la dispoziție. Folosirea acestor instrumente democratice însă nu poate să fie legată de o cheltuială foarte mare din perspectivă financiară. Tratatul de la Lisabona are consecințe asupra mai multor instituții europene. În cadrul procedurii bugetare pentru exercițiul 2010, s-a prevăzut ca marja de manevră la rubrica 5 să fie folosită în prioritate pentru finanțarea costurilor suplimentare care reies de la, din implementarea tratatului de la Lisabona. Și de aceea, din, după examinarea bugetului pentru 2010, avem acum o dezbatere despre bugetul rectificativ. După cererea pe, pe care am um, făcut-o pentru mijloace suplimentare, am făcut tot posibilul pentru a găsi marja de manevră de care avem nevoie și pentru a putea retransfera mijloacele care ne-au rămas la dispoziție. Tratatul de la Lisabona are efecte indirecte și directe pe mai multe servicii ale Parlamentului European și bugetul rectificativ al Parlamentului va asigura mijloacele financiare în așa fel încât Parlamentul European să poată deveni pe bună dreptate un colegislator în procedura de codecizie care să poată trata pe picior de egalitate cu Consiliul. Consecințele neto, nete financiare ale, ale bugetului rectificativ au fost discutate cu, în biroul uh, Parlamentului European și se ridică la 4 milioane de euro. O reducere a necesarului financiar reiese din faptul că bugetul a fost adoptat cu o lună mai târziu decât de obicei. Dragi colegi, majoritatea instituțiilor și companiilor în Europa și în lume sunt afectate în momentul de față de criza financiară, dar vor folosi această criză pentru a-și spori competitivitatea. Este vorba aici de o mare provocare și pentru noi, pentru Parlamentul European și pentru celelalte instituții europene. Alte economii și o mai bună eficiență pentru anul acesta vor depinde de secretarul general al Parlamentului. O importantă sarcină va reveni uh, deciziilor luate de, de către DG INLO în decembrie, care pot aduce multe economisiri și pentru următoarele exerciții financiare. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, spune doamna președinte, și dau acum cuvântul doamnei Truppel, care este de asemenea raportor, are cuvântul 4 minute. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, Bugetul pentru Parlamentul European pentru anul 2011 este pentru prima dată un buget adevărat pentru Parlament după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Aceasta înseamnă că Parlamentul are mai multe competențe, avem și mai multe sarcini, avem o răspundere mai mare, avem uh, mai multe sarcini legislative și de aceea avem nevoie și de o capacitate sporită de lucru. Pentru această capacitate suplimentară e nevoie de mai multe mijloace bugetare. În același timp însă trebuie să vedem că ne confruntăm cu criza financiară și economică, cu o criză de stabilitate a monedei euro și în 2011 în Germania au început problemele legate de datorie. Avem uh, cerințe foarte înalte față de Grecia și față de toate celelalte bugete care sunt îndatorate. Asta înseamnă că trebuie să găsim o poziție răspunzătoare pentru a putea ieși din această situație foarte dificilă prin mijloacele suplimentare de care dispunem. În calitate de raportoare pentru bugetul 2011, eu redau poziția majorității, dar aș vrea de asemenea să atrag atenția asupra poziției mele ecologice din partea verzilor. 20% din bugetul Parlamentului uh, pe teme administrative a fost limita superioară pe care am stabilit-o în 1988 în, de comun acord cu alte instituții. Aceasta însă nu mai este suficient în 2011 pentru că s-a schimbat situația de atunci. Am avut extinderi, am avut uh, o atribuire de competențe suplimentare și mult mai multe sarcini care ne revin acum. De aceea această marjă de 20% nu trebuie să fie luată foarte precis este foarte clar că dintr-o disciplină bugetară și din răspundere proprie vrem să rămânem în jurul acestor 20%. Biroul Parlamentul al lui a propus 20,46%, deci mai mult decât ce am avut în 2010. După mai multe dezbateri și după ce am ponderat uh, diferitele conflicte de interes, am ajuns la un procent de 20,23%, deci plus 20 de milioane. Am uh, primit mai multe competențe și în ceea ce privește nevoia de mai mult personal la bibliotecă, la tehnologiile informații pentru realizarea de studii sau pentru protecția mediului care trebuie să aibă un rol mult mai important acum în Parlamentul European și este bine, de exemplu, și ca la Parlament să punem mai mult la dispoziție biciclete la Strasbourg pentru a nu mai folosi serviciul de șofer atât de mult. Însă există și controverse. O primă întrebare se întrebe, da, este să întrebăm dacă în 2011 vom avea o indemnizație suplimentară de 1500 de euro pentru asistenți, nu pentru deputați. Aceasta ar însemna 13,2 milioane de euro. Majoritatea comisiei a considerat că aceste fonduri suplimentare pentru asistenți trebuie puse în rezervă pentru a putea evalua mai bine situația și apoi decide în decursul anului. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că poziția verzilor în această problemă este că nu trebuie să ne cramponăm de acest, acest conflict cu privire la cifre, trebuie să ne uităm întotdeauna la privirea de, cu privirea de ansamblu și eu cred că această creștere de 1500 trebuie să fie abandonată pentru anul acesta. Aceasta nu înseamnă că trebuie să schimbăm statutul deputaților, ci trebuie să ne obligăm să mergem în um, călătorii scurte de serviciu, să nu folosim business class-ul dacă se poate și să ne gândim, bineînțeles, în primul rând la comportamentul propriu pe care să-l aplicăm și la um, standardele noastre aici în Parlament. Noi am dorit așadar să scădem emisiile de uh, dioxid de carbon în 2008 cu 12,9 și am reușit. Avem 0,8% mai puțin consum de Um, curent și alte obiective pe care, într-adevăr, le-am îndeplinit bine. Trebuie să arătăm, deci, că suntem atât din punct de vedere al mediului, cât și al politicii foarte răspunzător. Mulțumesc. Președinta spune mulțumesc, doamnă Trupel. Acum uh, au cuvântul oratorii în numele grupurilor. Domnul Fernandez, mai întâi din partea PPE, 3 minute. Obrigada, senhora Presidente, caros colegas. Partidul Popular... Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. PPE-ul este pentru transparență, pentru uh, disciplină și pentru sustenabilitate pe plan bugetar. Pul facto de ter prezentat o strategie de mediu. Trebuie să ne gândim așadar la cheltuielile fixe și la cele variabile. Suntem bucuroși că însă există o strategie pe termen mediu și lung în legătură cu politica imobiliară. Așadar, noi putem să să constatăm că trebuie îmbunătățite aceste documente, însă vreau să vă um, amintesc că strategia imobiliară pe care, imobiliară pe care o avem este pe termen lung. Sunt, uh, s-au făcut propuneri foarte ambițioase în legătură cu strategia imobiliară și trebuie așadar să ținem cont uh, de faptul că trebuie justificată fiecare cheltuială în acest domeniu. În același sens, noi cerem să se facă o analiză între costuri și beneficii în ceea ce privește cheltuielile variabile. Bineînțeles că noi apărăm uh, orice posibilă economisire, pentru că și acesta este motivul pentru care noi dorim să sugerăm anumite reduceri la câteva rubrici. O excelență legislativă este până la urmă obiectivul nostru principal pentru toți deputații și știm cu toții că faptul că nu avem o legislație potrivită sau faptul că avem o legislație proastă în acest domeniu duce la faptul că avem costuri prea ridicate. Aceste costuri se repercutează după aceea pe cetățeanul european. Așadar, pentru a putea combate um, aceste tendințe și pentru a putea să ne luăm în primire toate competențele care ne revin din tratatul de la Lisabona, este important, în primul rând, să rezolvăm aceste probleme pentru a atinge excelența legislativă. Noi dorim așadar să folosim la maxim resursele umane de care dispunem și cerem în acest sens să se țină cont întotdeauna la angajări de calitatea înaltă a resurselor umane. Trebuie să creăm însă condițiile necesare pentru a putea exercita până la urmă bine acest mandat de parlamentar. Avem așadar multe sarcini care ne revin. Instituțiile Uniunii Europene trebuie să aibă un rol esențial în moment, pe viitor. Nu putem să mai greșim. Avem însă multe luni la dispoziție pentru a ne perfecta această procedură. Știm cu toții că în ceea ce privește bugetul, de multe ori există foarte multe declarații populiste și demagogice care, din păcate, încă se aud. Creșterea fondurilor pentru deputați nu corespunde întotdeauna realității, așa cum se spune câteodată. Este nevoie de fonduri suficiente, însă, pentru că acest Parlament trebuie să, fie, să aibă demnitatea pe care noi o putem apăra și pe care o dorim și astfel încât cetățenii noștri să, se, să aibă ceea ce se așteaptă de la, ceea ce se așteaptă de la noi. Mulțumesc, doamna președinte. Îi dă acum cuvântul domnului Ivo, au trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când îți discuți propriul buget, lucrurile sunt întotdeauna controversate și am văzut uh, acest lucru la dezbaterea de la Comisia de Resort uh, cu privire la bugetul 2011. Mă bucur că s-au rezolvat uh, problemele chiar la Comisia de Bugete. Într-adevăr, cred că au rămas foarte puține diferende între Comisia de Bugete și Birou, poate cu trei patru excepții. Una vizează acest prag de 20%, apoi rezerva cu privire la politica imobiliară, apoi uh, banii puși în rezervă și, bineînțeles, a doua lansare a uh, acestei sume de 1500 de euro pe deputat pentru asistenți uh, această tranșa, această sumă este controversată și ar fi controversată în orice moment, dar bineînțeles că pune probleme mai, acum, mai ales acum în vremurile de restriște pe care le traversăm. Și, de asemenea, uh, ne dăm seama că tratatul de la Lisabona ne-a uh, adus mai multe răspunderi Apoi, pentru a doua tranșă uh, a finanțării acestei sume de 1500 de euro, banii vor fi puși în uh, rezervă și vor rămâne acolo până când se va ajunge la o propunere definitivă. O altă problemă controversată e această indemnizație pentru deținătorii de birou. S-a propus reducerea sumei de la 1,2 milioane de euro la 400 de mii de euro și, bineînțeles, e nevoie de documente doveditoare, facturi și așa mai departe uh, atunci când se fac cheltuieli și cred că e un uh, principiu foarte important pe care biroul ar trebui să-l sprijine colegii va trebui să de, vor trebui să decidă dacă aceste compromisuri uh, par să fie acceptabile pentru ei sau nu. Uh, din câte am înțeles, uh, pentru grupul uh, socialiștilor și democraților, aceste două compromisuri sunt acceptabile. Apoi, în legătură cu bugetul 2011 a mai apărut o problemă dacă dorim să finanțăm uh, responsabilități noi pe viitor datorită tratatului de la Lisabona, trebuie să facem economii uh, în alte părți ale bugetului. Au, făcut, uh, au fost făcute uh, astfel de încercări pentru bugetul 2011 și majoritatea creșterilor vin de la 6 până la 8-9%. Trebuie să salutăm această majorare uh, și trebuie să o încurajăm în viitor și sper că pe viitor biroul să vină cu recomandări și propuneri, nu numai în ce privește cheltuielile, dar și în modurile în care putem să facem economii pe viitor și cred că aceste uh, economii ar trebui să vizează schimbări uh, în comportamentul nostru și nu doar reduceri bugetare. De asemenea, consider că uh, biroul ar trebui să vină cu propuneri în acest sens, sper să o facă și să fie discutate cu deputații într-o fază timpurie. Astfel, Parlamentul European ar avea șansa să configureze bugetul, dar și să își aleagă prioritățile și să vadă unde se pot uh, face economii. Între timp, însă, trebuie să continuăm să cooperăm pentru a ne asigura asigura că bugetul pe 2011 uh, e votat de uh, deputați, dar uh, e și pe placul publicului în general. Mulțumesc, domnule Vogan. Are cuvântul acum domnul Haglung, Trei minute în numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, aceasta a fost o discuție foarte interesantă. Când vorbim despre bugetul Parlamentului în următorii ani, toată lumea este interesată. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc doamnei Trupel pentru activitatea foarte intensă pe care a depus-o și pentru punctul de plecare foarte echilibrat pe care ni l-a oferit. Este clar că tratatul de la Lisabona aduce cu sine noi uh, probleme și în același timp noi costuri. Bineînțeles că și cheltuielile Parlamentului vor crește, pentru că Parlamentul are mai multe activități. În același timp însă este destul de ciudat că nu am spus nimic despre felul în care dorim noi să ne restructurăm activitățile pentru a putea să punem la, să aducem la îndeplinire mai bine toate aceste sarcini care ne revin. Grupul liberal este destul de critic în ceea ce privește perspectivele Um, proiectele de buget uh, din momentul de față, însă grupul liberal nu va cere o ridicare, mai, o creștere mai mare a indemnizației de asistență de la 1500 de euro. De asemenea, nu ar trebui să permitem o reprezentare prea mare a grupurilor uh, politice care vor să-și impună o anumită poziție. Trebuie să ținem cont de limitele pe care le avem în, atunci când stabilim costurile de care avem nevoie. Eu cred însă că unele creșteri în costuri nu sunt neapărat uh, costuri uh, sunt costuri suplimentare, nu sunt neapărat cheltuieli în plus. Cred că, de asemenea, cu cât vom uh, angaja mai mulți asistenți, vom avea mai mult uh, nevoie de spații, de birouri și de aceea va trebui să votăm și în acest sens. Mulțumesc! Doamna Triple are cuvântul acum în numele verzilor. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep și eu cu cuvântul magic pe care l-a menționat colegul meu înainte, și anume echilibru. Sunt de părere că dacă discutăm despre bugetul 2011, trebuie să ne gândim cum găsim un echilibru corect și responsabil care să ne fie orientarea. Colegul meu, domnul Fernandes, a vorbit de populism Mi se pare că pentru bugetul 2011 trebuie într-adevăr să dăm dovadă de responsabilitate, dar sunt de altă părere decât domnul Fernandez și eu cred că dacă ajungem la părerea că cerem foarte multe economii din partea unor state, trebuie să ne gândim și ce facem noi, cum stăm cu disciplina proprie. Aceasta nu este populism. Este din contră o dovadă de responsabilitate politică din partea Parlamentului European și de răspundere în situația în care ne aflăm având în vedere măsurile de restricții care sunt impuse Greciei și altor uh, bugete publice, trebuie și noi să facem ceva. Trebuie să avem curajul să ne justificăm uh, în mod responsabil creșterile la cheltuieli de care avem nevoie și totuși să știm să impunem o limită, spunând că în situația actuală este nevoie și la noi de o limită pentru că altfel nu putem să venim cu acest mesaj în opinia publică. Acest mesaj de limită pe care noi impunem noi ar însemna în același timp că suntem responsabili față de cei care ne-au votat. Eu zic să ne gândim mai bine, deci ce semnal dorim să dăm opiniei publice cu bugetul 2011. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă trupe. spune președinte, așa cum domnul Bocros. Două minute din partea ECR. Merci beaucoup. Mulțumesc. În România, funcționarii publici au avut de suferit o reducere cu 25% a salariilor lor. De asemenea, în Spania au avut loc reduceri cu 5 până la 10% și în Portugalia se fac eforturi uriașe pentru a se salva resursele umane. În Regatul Unit s-a spus că e nevoie de mai multe economii. Oare cineva în Parlamentul ăsta crede că este momentul potrivit ca Parlamentul European să cheltuie mai mulți bani pe orice, să aibă mai mulți funcționari, că e vorba despre serviciile informatice, despre biblioteci, așa mai departe, 50, uh, 5.000 uh, de euro mai mult pentru uh, alocațiile pentru asistenți și așa mai departe. Oricare ar fi cheltuielile suplimentare, pot să spun că acestea sunt inutile. Se vorbește deja despre a doua tranșă alocată asistenților, pot să spun că deja prima era inutilă. E adevărat că avem mai multe competențe, dar dacă ai mai multe competențe, asta nu înseamnă că trebuie să și cheltui mai mult. Din potrivă, trebuie să cheltui într-un mod mai eficient, să dai dovadă de responsabilitate și de simțul răspundere. Sunt de acord cu doamna Trupel, care a spus că este momentul să facem mai multe economii. Nu avem nevoie aici de o flotă de mașini aici în uh, Strasbourg sau chiar la Bruxelles. Putem să folosim transportul în comun și în loc să călătorim la clasa business, nu avem decât să călătorim la clasa economii. Eu, unul, din principiu, n-am folosit niciodată clasa business la, când am călătorit cu avionul pentru a veni uh, la Strasbourg. și discuția care a avut loc la Comisia de Control Bugetar și la birou a fost foarte utilă pentru că s-a văzut că existau multe posibilități de a face economii. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Andreasen pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Încă o dată, sunt absolut uh, îngrozită să văd uh, cum se cer aici măriri ale bugetului Parlamentului European când peste tot în Europa lumea se zbate față cu efectele acestei crize. Și apoi se vorbește despre etica acestei instituții. Se încearcă un mai mare control al bugetelor naționale și, pe de altă parte, se cere mărirea cheltuielilor administrative ale acestei instituții. Este oare normal ca această uh, instituție să um, traducă în fața Curții Europene de Justiție Consiliul numai pentru că el nu a vrut să mărească salariile funcționarilor acestei instituții. Și în plus știți că a existat acest acord potrivit căruia se acordă descărcarea bugetară Consiliului numai dacă acesta acceptă mărirea uh, bugetului Parlamentului European. Și totuși, dintotdeauna am, ne-am plâns de lipsa de transparență a conturilor. Și în același timp există plângeri din partea Consiliului în ce privește bugetul Parlamentului. Dar Până la urmă, și așa ca din întâmplare, noi, Parlamentul, vom vota pentru descărcarea bugetară acordată Consiliului și, pe de altă parte, Consiliul va vota pentru um, um, scrisoarea rectificativă a bugetului Parlamentului. Eu una nu cred că noi suntem guvernați de etică. Mulțumesc. Acum, ultimul orator în numele grupurilor politice, uh, doamna Vertman, în numele neafilatelor un minut. Mulțumesc, dragi colegi. Tratatul de la Lisabona aduce cu sine multe schimbări și în ceea ce privește ponderea politică a Parlamentului European. Am spus deja odată în plenare că o schimbare a bugetului parlamentar este, trebuie să fie una limitată. Bineînțeles că trebuie să avem obiectivul de excelență legislativă, dar Parlamentul are mai multe sarcini, mai multe activități, sigur, se explică acest lucru. Totuși, în momentul în care ne confruntăm cu poate cea mai grea criză economică și financiară de 60 de ani, trebuie să vă atrag atenția și asupra faptului că noi, deputații europeni, trebuie să gestionăm foarte cu grijă banii care ne sunt acordați. Consiliul și Parlamentul European trebuie să colaboreze mai bine împreună pentru a putea obține acest obiectiv și aceasta se poate face numai prin parteneriat. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la oratorii în numele propriu, domnul Calfin, mai întâi două minute jumătate. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Mulțumesc, doamnă președinte. Първо и господин Манка за отличната работа в подготовката на решенията, които обсъждаме днес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 Pe de o parte, trebuie să dăm un exemplu de disciplină și de eficiență în cheltuirea, cheltuirea uh, banilor contribuabilului. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că Parlamentul își respectă toate obligațiile pe care le are în fața contribuabilului în conformitate cu tratatul de la Lisabona. E adevărat că noul tratat cu privire la Uh, funcționarea Uniunii Europene a adus instituției noastre o serie de noi competențe. În Parlamentul European își pot face auzită vocea cele 500 de milioane de locuitori. În tradiția noastră trebuie să respectăm uh, regulile de bază ale democrației europene, dar și trebuie să încercăm să îmbunătățim uh, eficiența și reputația Parlamentului European. Una dintre problemele care a cauzat foarte multe dispute o reprezintă felul în care Parlamentul European ține cont de situația dificilă din Europa și dă dovadă de leadership uh, prin creșterea costurilor. Decizia Parlamentului reflectă, pe care o discutăm astăzi, uh, reflectă situația de astăzi. Ne-am crescut costurile cu 5,5%. Dăm exemplu de disciplină uh, bugetară, limitând toate funcțiile noastre la o creștere de 0,28% a uh, cheltuielilor administrative din bugetul european. E un acord la care s-a ajuns uh, în urmă cu câțiva ani. Pe de altă parte, trebuie să spunem că vechiul acord trebuie renegociat pentru viitor pentru a reflecta noile competențe ale instituțiilor noastre și rolul tot mai mare și așteptările care revin Parlamentului European. Eh, dragi colegi, dacă eh, vom păstra rezervele pe viitor, trebuie să eh, încercăm să sporim eficiența activității Parlamentului nostru, punând accentul nu pe clădiri, pe sedii, ci pe uh, noile tehnologii și să dăm uh, dovadă de uh, o eficiență, mai ales în ce privește cheltuielile ecologice, să facem o analiză de rentabilitate și să nu permitem bugetului uh, să se uh, uh fie și de cheltuielile administrative. Să nu uităm că până la urmă tot ce facem reflectă răspunderea noastră. Mulțumesc, domnul Arvaru, are cuvântul un minut. Vă mulțumesc mai ales în perioade de criză, politicienii trebuie să poată să dea dovadă de discernământ între raționalitate și emoționalitate atunci când trebuie să-și justifice deciziile în fața alegătorilor. În legătură cu tratatul de la Lisabona, cred că ajută, arată lucrurile cam ca cu buletinul meteo. Nu se știe exact cum va fi vremea mâine, se ia totuși umbrela, poate plouă, poate nu plouă, dar mai bine o ai la tine. Așa se întâmplă și cu tratatul de la Lisabona, cum ziceam. Nu știm cum va fi repartizată sarcina de, vor fi repartizate sarcinile în Parlamentul European după acest tratat. Mă întreb uh, cum puteau lucra, cum vor lucra colegii pentru care tratatul de la Lisabona nu va aduce schimbări. Discuția cu privire la uh, creșterea cu 1500 de euro a indemnizației de secretariat este foarte simbolică, de fapt, pentru că trebuie să vedem prin ea dacă suntem gata să economisim <coughs> mijloace financiare, dacă suntem gata să avem procese mai eficiente. Cred că dacă ținem cont de aceste puncte, este mai bine decât dacă discutăm tot timpul despre concret despre mijloacele financiare și Cred că abia anul viitor vom putea ști ce ne-a adus cu adevărat tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, domnule Alvaro, spune doamna președinte și acum domnul Cearnețchi, un minut. Szanowni Państwo, Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Nu există nicio îndoială. Parlamentul European are acum mai multă putere și trebuie să joace un rol mai pregnant după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Prin urmare, trebuie să despună de mijloace și resurse suficiente. Nu știm încă cum se vor desfășura lucrurile, dar este evident că așteptările contribuitorilor europeni vor crește. Și atunci, creșterea acestei indemnizații pentru secretariat este, din punct de vedere politic, justificată, pentru că trebuie să putem să facem față acestei sarcini mai mare de lucru. Cum spuneam, este o problemă pentru unii, dar noi nu putem să reducem cheltuieli la Parlamentul European și, pe de altă parte, să vrem să putem să facem mai multe. Sunt convins că bugetul Parlamentului European trebuie mărit. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Van der Stoep pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a propus o majorare a bugetului pentru bugetul pentru anul 2011 E plus această indemnizație de 1500 de euro uh, pe deputat uh, pentru asistenți. Uh, e vorba de bani foarte mulți, însă cel mai important este să vedem cum putem decide mai bine cum să cheltuim în mod uh, uh, chipzuit acești bani. Să nu uităm că avem trei sedii, Luxemburg, uh, Strasburg și Bruxelles. Uh, o sume colosale datorită acestor deplasări ale noastre sunt cheltuite și aceasta în detrimentul contribuabilului nostru. Trebuie să scădem pe cât uh, putem cheltuielile noastre legate de deplasări, pentru că până la urmă va fi vorba de o povară care va apăsa foarte greu pe umerii cetățenilor noștri. Um, așa ar trebui să fie într-o lume ideală, însă nu e deloc așa. Întotdeauna cerem tot mai mulți bani, mai multă finanțare, uh, facem, vorbim de toate aceste acorduri în care zeci de miliarde de euro sunt uh, aruncate pur și simplu pe apa sâmbetei. Cred că ar trebui să ne gândim la ce se întâmplă astăzi, la situația de uh, astăzi și să ne gândim dacă într-adevăr avem nevoie de aceste majorări. Are cuvântul doamna Gresle un minut. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, stimate domnule coleg Van de Stop, eu cred că eu fac ceva de banii aceștia. Dacă dumneavoastră considerați că nu aveți o activitate bună de ei, e treaba dumneavoastră. Eu cred că noi trebuie să ne creăm condiții de lucru pentru a putea lucra. Bineînțeles că eu sunt pentru creșterea indemnizației de asistență cu 1500 de euro, pentru că cine lucrează în acest Parlament are nevoie de colaboratori și cine nu vrea să lucreze, să-i lase pe cei care vor să lucreze în pace. Nimeni nu trebuie să folosească indemnizația de secretariat, poate să o folosească doar și dacă nu e nevoie de ea, atunci cu atât mai bine pentru contribuabil își primește banii înapoi. Eu cel puțin consider că lucrez de banii aceștia și colaboratorii mei îi merită. Ceea ce trebuie să evităm este să preluăm activitățile dinainte și să acordăm un buget suplimentar. Cred că ce trebuie să facem mai degrabă este să analizăm activitățile, să vedem care ar fi cheltuierile prevăzute și ce, ce trebuie să mai facem este să îmbunătățim, zic eu, serviciul de uh, televiziune web a Parlamentului. Cred că biroul Parlamentului și COCOBU sunt cei care pot să gestioneze aceste schimbări și să corecteze lucrurile când nu funcționează. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ne spune doamna președinte. Acum domnul Van Orden, un minut. Uh, Doamna președinte, peste tot în Europa, Guvernele trebuie să facă reduceri bugetare, dar Parlamentul European trăiește într-o lume de bazm. Aud despre nevoia de eficientizare a cheltuielilor, dar în 2011 se cere o cerere cu 1,7 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape 60%. Aici vorbim de fapt despre creșteri masive și nu despre reduceri sau despre eficientizare. Ar trebui în primul rând să reducem acele cheltuieli inutile. Această instituție ar trebui să ceară Consiliului să ne scutească de circul deplasărilor la Strasbourg și astfel să uh, economisim mai multe sute de milioane de euro. Trebuie neapărat să facem în așa fel încât birocrația să fie redusă, pentru că numărul funcționarilor uh, din acest Parlament a crescut cu 14% în ultimii cinci ani. Acest lucru depășește creșterile de funcționari de pe, din toate instituțiile internaționale. Cum spuneam, trăim într-o altă lume și trebuie să facem pașii următori pentru a face adevărate schimbări și adevărate reduceri în, parlamentul, uh, în bugetul Parlamentului European. Mulțumesc, domnule Van Orden. Acum trecem la uh, procedura de luare spontană a cuvântului și dau cuvântul domnului Stas. Voorzitter, collega's, ik wil uh, tussenkomen op... Stimate domnule președinte, doamnă, doamnelor și domnilor, am vrut să reacționez foarte repede la ceea ce s-a spus înainte în legătură cu indemnizația de 1500 de euro suplimentară pentru uh, secretariat și asistență. După tratatul de la Lisabona, Parlamentul are într-adevăr mult mai multe sarcini și nu cred că este nevoie neapărat de personal suplimentar. Comisiile care au mai multe competențe poate că au nevoie, de exemplu, Comisia Agri, Comisia Libe, sau și la grup, de exemplu. Nu cred că m-aș opune dacă avem mai mult, am avea mai mult personal care să ne ajute la noile activități, dar oare chiar trebuie ca fiecare deputat să aibă 1500 de euro în plus pentru secretaria și asistență? Mi se pare cam nebunie și nu cred că este corect. Eu personal am lucrat 10 ani în Comisia de Mediu. Aceasta este o comisie cu foarte multe competențe legislative în cadrul procedurii de codecizie. Întotdeauna am reușit să lucrăm cu trei asistenți și cred că Colegii care sunt acum sau vor fi pe viitor în Comisia Agri și Live vor putea să se descurce și ei cu trei asistenți. Deci, doamnă Grăsle, după cum a spus și dumneavoastră, cine are nevoie de aceste, acest supliment este pentru că, într-adevăr, trebuie să lucreze mai mult. Mi se pare cam populist. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum la cărția, îi voi da cuvântul celor doi raportori, mai întâi domnului Manca, două minute. chcel by som sa poďakovať všetkým ktorí. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor care și-au exprimat opinia astăzi la această dezbatere. Mi-aș dori și eu ca această activitate a noastră care ne revine pe viitor să fie pusă în aplicare cu excelență. Cred că mai multă lume a spus unde se pot face îmbunătățiri și discuția de astăzi este într-adevăr o dovadă. La Către domnul Bocros, vreau să spun că într-adevăr există un loc uh, în care am putea sau o cale prin care am putea să economisim uh, fondurile. Această uh, cale este cea pe care grupul dumneavoastră a vrut să o împiedice acum un an. Eu am lucrat în țara mea în administrația regională și primul pas pe care l-am făcut este să cer o evaluare externă a activității regiunii noastre. Aceasta este poate cea mai bună cale să se reducă costurile administrative cu până la 15%, am, am văzut din experiență. Dacă vrem să vedem unde sunt rezervele cele mai mari, dacă vrem să reorganizăm mijloacele financiare, atunci cel mai bine este să facem mai întâi o evaluare externă. Cine va avea curajul să facă acest pas va reuși să-și gestioneze mult mai bine, să-și folosească mai bine fondurile și să ajungă la o reducere a costurilor administrative. Vom avea în următoarele zile probabil o discuție cu privire la votul pe tema bugetului 2011 și pe tema votului pe bugetul um, Comitetul Regiunului și a uh, Comitetului Economic și Social. Aceste discuții sunt importante pentru că și aceste comitete vor avea mai multe sarcini pe viitor. Eu cred de aceea că trebuie să terminăm discuția pe tema bugetului pentru instituții, pentru ca acestea să poată într-adevăr să intre în acțiune în domeniile care le revin prin tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, spune președintele, și acum doamna Trupel are cuvântul două minute. Mulțumesc, stimate domnule președinte, dragi colegi. Ați auzit cu toții cât de controversată este dezbaterea în legătură cu bugetul pentru 2011. Nu ne miră acest lucru, pentru că, pe de-o parte, este vorba de creșterile reale și de economisirile reale, dar, bineînțeles, e vorba și de politică și, deci, de chestiuni simbolice. În calitate de raportoare, aș dori să susțin următorul punct. Ați văzut din partea doamnei Gresle, din partea PPE, care este foarte clar în favoarea creșterii de 1500 a indemnizații pentru a putea să lucreze bine, dar ați văzut că există și colegi care spun că n-au nevoie de această creștere de indemnizație și că trebuie mult mai bine să evalueze cum trebuie să justificăm aceste creșteri și cum putem să avem o privire de ansamblu cu privire la activitatea tuturor comisiilor din acest Parlament. Aș dori în calitate de raportoare să constat că majoritatea Comisiei Bugetare a hotărât ca fondurile suplimentare să fie puse în rezervă, așadar ele nu sunt încă adoptate de către Comisia de Bugete, și că a cerut o evaluare exactă a situației. Toate aceste lucruri urmează să fie făcute acum, toate aceste cifre trebuie evaluate, trebuie să vedem mai întâi care este rezultatul, iar în toamnă vom putea să analizăm foarte serios aceste rezultate pentru a putea în octombrie apoi, prin noua procedură bugetară cu Consiliul, să negociem pentru a vedea, deci, care ar fi poziția majoritară probabilă în acest Parlament. În momentul de față, însă, lucrurile nu pot merge atât de departe, există mai multe controverse, există păreri diferite, există sigur și o părere majoritară și aceasta înseamnă că trebuie să ne analizăm mai bine cifrele în momentul de față. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și ne urez succes pentru această procedură. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Și astfel se încheie dezbaterea comună cu privire la buget. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Se închide discuția.